cât de bună este. Am uh, trecut prin destul de multe puncte de pe ordinea de zi. Haideți să mergem mai departe. Sper că vom putea rezolva toate problemele cu care ne confruntăm, toate punctele pe ordinea de zi. Haideți să terminăm cu toate aceste schimburi de opinii. În primul rând, alături de noi se află doamna Virginia Gamba, reprezentantul special al secretarului general ONU pentru copii și conflictele armate. Ea este cea mai bine plasată voce moralizatoare în acest domeniu. În același timp, aș dori să Îi mulțumesc lui Zărogui care a venit de asemenea în comisia noastră și care se ocupă de asemenea de problematica copiilor în conflictele armate. Am dorit să ne concentrăm pe câteva aspecte foarte importante, implicarea ONG-urilor și experiența biroului uh, domniei sale în Republica Centrafricană, în urma care au fost liberate mii de copii. Mai multe grupuri armate, Boko Haram și din alte, nu numai din Nigeria, dar și alte grupuri din alte locuri, din uh, Orientul Mijlociu, au înfăptui niște acte de violență extremă, iar copiii nu numai că sunt victime, ci sunt chiar implicați în aceste conflicte armate atroce. De asemenea, este important să auzim mai multe lucruri și despre alte aspecte care vizează raportul secretarului general, care va fi publicat în curând și care se va concentra pe CONFPI și pe conflictele armate. Ne interesează mai ales anexele acestui raport special. ONG-urile au tras atenția asupra deciziei de a îngheța, de a bloca noile adăugiri la această anexă. Este vorba de a adăuga actori care au înfăptuit um, fapte de atrocități împotriva copiilor. Îi dau cuvântul doamnei Gamba și apoi vom uh, discuta și cu deputații. Mulțumesc foarte mult. Este o mare plăcere pentru mine să mă aflu aici alături de dumneavoastră. Aș dori de la bun început să subliniez un lucru. Cu toate că am avut acest post doar o lună, doar de o lună, am avut suficient timp la dispoziție ca să revizuiesc toate materialele din uh, biroul nostru. Este vorba de 20 de ani de informații, de muncă, de la prima rezoluție, rezoluție ONU. Este vorba de o poveste de succes minunată pentru a apăra copiii și în, din conflictele armate. Sunt profund onorată să urmez Leilei, care a lucrat înaintea mea și care a lucrat foarte bine în ultimii patru ani. Sunt convinsă că dacă nu ar exista biroul nostru care se ocupă de aceste probleme, nu ar exista un standard universal pe pământ la ora actuală, cum că utilizarea copiilor în conflictele armate este interzisă. Astfel, este important să înțelegem că este un mare succes pentru noi faptul că am reușit să facem pe toată lumea să înțeleagă acest principiu elementar am reușit să eliberăm mai mult de 120.000 de copii de când există postul nostru și departamentul nostru, mandatul nostru. De asemenea, avem 27 de planuri de acțiune cu actori guvernamentali și neguvernamentali. Unele dintre aceste planuri de acțiune încep să dea roade. La ora actuală, departamentul meu urmărește îndeaproape aproape 20 de situații de conflict armați și în aceste situații am înregistrat anumite progrese. Planurile de acțiune pe care le-am instituit noi cu grupurile armate și cu guvernele înregistrează progrese deloc neglijabile. Înregistrăm progrese în anumite planuri de acțiune în Filipine, din Filipine, din Columbia, din Myanmar, din Sudan, din Rede Congo și din Afganistan. Acestea fiind spuse, în majoritatea situațiilor, toate aceste conflicte sunt foarte vechi, însă sunt și câteva conflicte noi, situații violente noi, iar noi urmărim îndeaproape toate aceste situații și evoluția lor. Încercăm să schimbăm situația. Nu am să vă mai plictisesc, Leila s-a înfățișat în fața dumneavoastră de vreo două ori și v-a explicat exact ce facem noi cu mandatul nostru și cum. Eu vă stau la dispoziție dacă doriți să aflați, aflați mai multe informații despre cum funcționează departamentul nostru. Mie mi se pare fascinant un lucru. Raportul Grant Marshall uh, când a, în urma care a apărut prima rezoluție. De la acel raport până în prezent, mandatul nostru a fost menținut uh, de Consiliul de Securitate prin adoptarea 11 rezoluții. De-a lungul anilor, criteriile prin intermediul cărora se pot identifica încălcările drepturilor copiilor în zonele de conflict au crescut. Sunt mai multe astfel de criterii. Avem șase tipuri grave de încălcări ale drepturilor copiilor în zonele de conflict, și cinci dintre aceste chestiuni se bucură și de rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU. Noi raportăm pe marginea acestor situații în fiecare an. Noi avem cel mai mic birou din secretariat, dar avem cea mai mare povară de raportare. Noi raportăm în fața adunării generale, în fața Consiliului de Securitate și în fața Consiliului pentru Drepturile Omului în fiecare an. Pe lângă toate acestea, noi facem și rapoarte naționale cu privire la situațiile pe care le urmărim. De multe ori, în rapoartele acestea intră 2, 3, 4 ani de progrese. Pot să vă răspund uh, întrebărilor despre cum funcționează departamentul nostru, cum culegem informații de pe teren, cum pregătim aceste informații ca să le prezentăm sub formă de raport, dar eu cred că este important să mai înțelegem un lucru. Noi avem o responsabilitate foarte mare. În momentul în care au apărut rezoluțiile inițiale prin care ni se cerea să raportăm în fiecare an în fața Consiliului de Securitate și să avem și o anexă a actorilor care au înfăptuit încălcări împotriva încălcării ale drepturilor copiilor în zona de conflict, un lucru este important de menționat. Rolul nostru aici este extrem de important. Este fundamental să apărăm raportul anual și anexa. Unii oameni denumesc li, uh, lista, anexa respectivă drept lista. Nu va exista niciodată un consens la Consiliul de Securitate ca să avem o anexă, o listă care să numească înfăptuitorii. Dacă nu ar, deci nu am fi avut un astfel de lucru dacă nu ar fi existat mandatul nostru. Va mai dura încă mulți ani înainte ca Consiliul de Securitate să se angajeze iarăși pe chestiuni de răspundere și uh, raportare, cum am făcut-o pentru acest mandat în ceea ce privește copiii. Deci noi suntem dedicați ideea de a apăra mecanismul nostru. Din fericire, nu trebuie să apăr foarte mult mandatul nostru, pentru că și secretarul nostru general apără raportul și lista, conceptele acestea două. Așadar, voi trece direct la ultima parte a comentariilor dumneavoastră, domnule președinte, și apoi voi reveni asupra chestiunii dinamicii actorilor neguvernamentali și impactul lor asupra situației copiilor. Cred că de acum încolo va trebui să discutăm mai mult despre acești actori. Așadar, acum o lună mi-am preluat postul și secretarul general, care a fost ales anul trecut, și-a început munca în ianuarie. Eu nu știu de ce în primele 4-5 ani, ă, luni ale acestui an apar foarte multe zvonuri și îngrijorări cu privire la activitatea noastră. Statele membre, unii membri ai Consiliului de Securitate, multe ONG-uri au ă, discutat că s-ar fi hotărât să se înghețe lista, anexa de la raport. Nu așa stau lucrurile. Am discutat cu ONG-urile, m-am întâlnit cu mai multe dintre ele. M-am întâlnit cu Salvați Copii și cu multe alte părți interesate. Dialogul continuă, permanent. Anul trecut a fost o problemă la nivelul Națiunilor Unite. Un stat membru a fost inclus pe listă și asupra secretarului general de la momentul respectiv uh, s-a exercitat presiune și s-a luat o decizie la momentul respectiv să se paseze problema, să se amâne problema până anul acesta. Și cred că de aceea reacționează oamenii. Oamenii încearcă să ne spună, nu faceți cum ați făcut anul trecut. Numai așa pot să-mi explic toate aceste zvonuri. Dar vreau să vă asigur că nu există schimbări, nu există instrucțiuni la ora actuală în ceea ce privește decizia de a îngheța lista. Raportul încă nu există, încă îl uh, redactăm, încă îl compilăm, încă așteptăm informații de la mai multe dintre statele membre care au, s-au aflat pe listă în uh, trecut sau care riscă să fie incluse pe listă. Ele au dreptul să vadă proiectele noastre de raport și să comenteze. Noi comunicăm cu toate aceste statele, adresăm întrebări, culegem informații. Anul acesta am întârziat cu raportul, acesta este adevărul. Am întârziat două luni. Este din cauza că mi-am preluat postul foarte târziu, am început abia săptămână, ă, luna trecută și încă așteptăm informații. În momentul în care raportul va fi desăvârșit, el va urma procedura obișnuită și va avea o anexă, absolut. Secretarul general va ține seama de recomandările programului nostru și, în baza raportului, el va lua o decizie cu privire la lista respectivă. Nu trebuie să spunem de dinainte că se va întâmpla sau nu un lucru cu privire la raport sau la listă. Vreau să vă asigur că dialogul continuă. Acum când vizitez Bruselul, mă întâlnesc și cu ONG-urile. Și ori de câte ori mă întâlnesc cu ONG-urile, abordez toate problemele pe care le menționează. Aș dori să vă mai împărtășesc un lucru ca să înțelegeți mai bine cum voi, ce fel de abordare diferită voi avea eu Timp de 10 zile am citit fiecare document pe care l-am produs în ultimii 20 de ani, am citit rezoluțiile și am constatat că există anumite lacune, anumite chestiuni pe care departamentul meu nu le-a făcut, cu toate că făceau parte din mandatul inițial. Așadar, eu am intenția de a respecta mandatul original al Departamentului pentru Copii în situații de conflict. Inițial, s-a cerut să facem trei lucruri. În primul rând, să creștem conștientizarea, creul de conștientizare publică. Ați văzut campania Copiii nu soldați. Ea s-a referit la o singură încălcare din șase. Eu vreau să cresc um, dimensiunile campaniilor de conștientizare, să ne referim la toate cele șase cazuri de încălcări, nu doar la situația copiilor soldați. Și vom face acest lucru în colaborare cu diversi parteneri. Apoi, mandatul nostru ne cere să facem analize și evaluări. Aici este vorba de actorii neguvernamentali. Am avut în mandatul original sarcina de a studia, evalua și analiza mm, felul în care se schimbă dinamica conflictelor și felul în care sunt afectate în care sunt afectați copiii. Asta ni s-a cerut acum 20 de ani, dar biroul meu, departamentul meu, nu a avut resursele să facă aceste lucruri. Eu vreau să creez o unitate pentru bune practici, care să analizeze ultimii 20 de ani și să vadă de ce, deci unde am avut succes, de ce și cum s-au schimbat lucrurile, ce se întâmplă cu încălcările transfrontaliere. Unitatea aceasta ar analiza ce funcționează și ce nu funcționează. Există foarte multe cazuri foarte interesante. Lucrăm îndeaproape cu NATO în Afganistan. În Afganistan. Lucrăm îndeaproape cu diverse alte state membre. care ne-a oferit un uh, consilier pe probleme de protecție a copiilor, care îl sfătuiește pe comandantul forțelor NATO din Afganistan. De asemenea, ne sfătuim cu NATO ca să găsim metode prin care să minimizăm sau să eliminăm complet activitățile care ar putea să genereze încălcarea drepturilor copiilor. Acest gen de bune practici trebuie încurajate pe viitor. Eu urmăresc îndeaproape posibile decizie militare a G5 cu privire la Sahel. Deci ar putea să trimită o misiune în Sahel. Știu că Uniunea Europeană sprijină această idee și dacă va avea loc o astfel de misiune, sper să colaborez îndeaproape cu dumneavoastră. V-aș sugera ca la Bamako să fie detașat un astfel de consilier pentru protecția copiilor, acolo unde se află și sediul comandantului forțelor și să se desfășoare lucrurile, la fel ca în cooperarea cu NATO din Afganistan. Interesting. Apoi, progresul în uh, Columbia mă interesează foarte, foarte mult uh, de mobilizarea copiilor uh, de rezultate bune, dar și um, de naște la griji, fiindcă asistăm la alte fenomene. Două generații sunt, iarăși, iată luptători. Acum sunt lăsați la vatră, dar nu unde se ducă. Nu pot să fie integrați, fiindcă de două generații fac asta, de 50 de ani. Trebuie să ne gândim mai mult uh, la procesul de redresare a copiilor și adolescenților în aceste condiții speciale. Trebuie să ne gândim mai mult la sprijinul psihosocial înainte de integrare, de acumularea de competențe pentru a, care să permită integrarea și care să coincidă cu uh, obiectivele strategice de dezvoltare ale ONU în țările respective. Deci mai e mult de muncă. Dar uh, în Columbia și uh, închei aici cu acest exemplu în Columbia, asistăm la următorul uh, fenomen. Biroul meu și alături de dumneavoastră, activitatea pe care ați uh, desfășurat acolo. Împreună, deci, am uh, oferit asistență. Împreună am reușit să uh, intrăm în formula procesului de pace cu un text, pentru că ne-ați așteptat dumneavoastră. Și asta și uh, am uh, avut un text despre lăsarea la vatra copiilor în cazul în care procesul de pace are, va fi încununat cu succes. Și vrem ca acest fel de document să fie inclus, integrat în orice proces de pace, pentru a avea grijă de soarta copiilor. Iar acest lucru înseamnă încredere între părți. Deci, am multe de spus, dar știu că nu am mult timp la dispoziție. Prefer să primesc uh, întrebări și să adaug detaliile pe care nu le-am menționat aici în răspunsuri. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare. Iar acum urmează discuția. Dau cuvântul acum doamnei Gal. Um, Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare și pentru trecerea în revista situației. Este foarte important acest subiect, toată lumea este de acord, bineînțeles, fiindcă trebuie să facem tot ce putem pentru a schimba atitudinea unor guverne. E vorba de copii, care sunt victime aici. Și vreau să subliniez ce a spus dumneavoastră, că este foarte greu să fie integrați copiii după aceea. Aceasta este și întrebarea mea. Ce anume se poate face pentru a pune accentul pe faptul că și după ce au ieșit din conflict acești copii, chiar și după ce conflictul s-a terminat, copiii, și nu numai copii, se confruntă cu probleme, sunt traumatizați. Pentru restul vieții câteodată și e foarte greu să se reintegreze în viața comunității de zi cu zi. Deci trebuie să facă mai mult în acest sens. Vă mulțumesc! Barbara. Barbara. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare. Aș vrea să revin la ce a spus despre lista statelor, această listă a statelor care săvârșesc crime de război împotriva copiilor sau sunt, se fac uh, vinovată de încălcări grave ale drepturilor omului împotriva copiilor. Săptămâna trecută am avut o rezoluție privind Yemenul în Parlament. Iar în toamna anului trecut era foarte clar că din cauza coaliției conduse de Arabia Saudită în Yemen am asistat la un fenomen de bombardare a școlilor, spitalelor. Bine, eu nu sunt diplomat, dar se pare că într-un fel sau altul, Arabia Saudită a reușit să fie să obțină scoaterea de pe listă, chiar dacă era foarte clar. Acum, în uh, mass media apar fotografii cu copii care mor de foame, fiindcă această coaliție blochează porturile și aeroporturile, iar uh, asistența umanitară nu poate ajunge la acești copii. Există oare vreo șansă nu numai de a nu îngheța lista, ci de a o mări, de a adăuga țări pe listă în momentul în care se întâmplă astfel de cazuri. Și în următoarea întrebare se referă la ce a spus colega mea Kinga Gal. În ceea ce privește Columbia, a spus că e nevoie ca copiii să aibă acces la tratamente psihice, psihosociale. Acum, uh, după eliberarea Mosulului de uh, după Daesh, uh, aflăm povești îngrozitoare ce au fost obligați să facă copii și așa mai departe. Deci, bine, nu știu dacă asta ține din mandatul dumneavoastră, dar puteți oare să evaluați de ce e nevoie la nivel mondial? Este vorba despre tratamente pentru copii psihologice sau doar uh, sporirea personalului medical, uh, psihologic și medical și psihologic care să ofere asistență, oare e suficient? Mulțumesc! Mulțumesc! Soraya Mulțumesc! Cred că este important să subliniem faptul că noi vorbim aici despre copilăria acestor copii. E vorba de începutul vieții lor și impactul pe care îl are acest, pe care l-au aceste experiențe asupra lor. Deci întrebarea despre întrebările despre integrare și ce de ajutor au nevoie acești oameni, acești copii pentru a, a avea o șansă de a se reintegra în societate este foarte pertinentă, fiindcă bănuiesc că va spori atitudinea violentă fiindcă asta au învățat, asta au văzut tot timpul, că așa se rezolvă conflictele, așa vor rezolva conflictele și în viața de zi cu zi, cu violență, prin violență. Și așa cum a spus Barbara, asistența umanitară este foarte importantă. Dar ce putem face pentru a preveni astfel de situații în conflicte, astfel de experiențe, implicarea acestor copii în astfel de experiențe? Vreau să vă vă întreb care este părerea dumneavoastră, de ce contează copii când vorbim despre conflicte globale și, și cum schimbă perspectiva activităților pentru pace, uh, implicarea copiilor și cine este purtătorul de cuvânt al copiilor? Cum se face auzit glasul copiilor? Iar aici am vrea să-mi spuneți mai multe și despre securitate. Cum putem să cum putem să folosim subiectul copiilor pentru a modifica agenda de securitate? Înțelegeți întrebarea? Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru prezentare și mult succes în activitatea dumneavoastră. Grazie. Altri? Mulțumesc. Mai deși cineva să ia cuvântul? Dau acum cuvântul doamnei Ellen Gondolf de la Serviciul European de Acțiune Externă a Drepturile Omului. Mulțumesc! Mă numesc Helen Gonor, lucrez la Unitatea pentru Drepturile Omului de la SAE și mă ocup de drepturile copilului. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare extraordinară și mă bucur foarte mult că mâine o să veniți și la noi și vă veți întâlni cu reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, domnul Lambrinidis, și mai apoi vă veți întâlni cu statele membre ale Uniunii Europene. Dați-mi voie să spun că Uniunea Europeană este extrem de angajată să eradicheze, să uh, ducă la eradicarea acestei uh, forme de conflict în participarea copiilor și în Argentina, în noiembrie, va avea loc o conferință despre munca forțată în copiilor. Noi avem o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește copiii în conflict și ne uităm la toate etapele conflictului, cum ar fi și prevenirea conflictului, uh, finalizarea conflictului și reconcilierea. Noi uh, uităm uneori că Uh, și noi deci avem aici uh, în vedere toți copiii, nu numai băieți și, și fetițe și, și, și avem această lista celor șase încălcări grave, cum ar fi tortura, mutilarea copiilor, atacurile asupra școlilor și spitalelor și răpirile, printre altele. Și vreau să um, spuneți ce măsuri de de sensibilizare publică aveți în vedere? Noi avem campania Copiii nu soldați și probabil vom avea ocazia să mai vorbim despre asta mâine, dar m-aș bucura așa să, să ne dați mai multe idei în ceea ce privește această campanie de sensibilizare a opiniei publice și cum, și cum am putea să ne aducem și noi sprijinul, bineînțeles. Vă mulțumesc. Bine. Eh, prima dare la parola, volevo... Mulțumesc. Înainte de a vă da din nou cuvântul, am și eu o sugestie. Cred că această campanie va avea o mare influență, mai ales din punct de vedere moral. nu ar trebui să fie bazată numai pe sensibilizarea opiniei publice în ceea ce privește violența um, cărora le cad victimă uh, copii în situații de conflict, ci ar trebui să ne concentrăm și asupra unei metode de a interveni prin intermediul acestor țări în momentul în care Papa a dat o bulă împotriva mafiei și activităților mafiote. Nu, sigur, nu este același lucru, dar se poate. Să avem o listă a țărilor care sunt uh, implicate cel mai activ să avem uh, niște sancțiuni, să se să există o conștientizare a opiniei publice și în acest sens. V-ați gândit cumva la asta? Și bineînțeles trebuie să fie implicate și parlamentele și Parlamentul European. Aveți cuvântul, vă rog. Eu aș sta aici două zile și două nopți, fiindcă avem atât de multe de discutat. O să încerc să fiu cât se poate de succintă, dar nu vreau să, să uit că voiam să vă rog și eu ceva. Deci, înainte de a răspunde întrebărilor, Vreau să vă spun ce am discutat cu echipa mea înainte de a veni aici și să vă implor să vă aplicați atenția asupra următorului lucru. Pentru a ajunge la pace durabilă, protecția copiilor trebuie să fie o prioritate în dialogul politic din Uniunea Europeană și al Uniunii Europene în toate demersurile sale. Dorim ca subcomisia dumneavoastră să încurajeze toți interlocutorii dumneavoastră să protejeze copiii în uh, conflictele armate. Trebuie să faceți mai mult pentru a vă implica în mod direct cu statele membre cu care vă întâlniți sau și cu statele cu care vă întâlniți la nivel global și să, să faceți tot ce puteți pentru ca copiii uh, închiși să fie eliberați și pentru ca planurile de acțiune să fie aplicate în mod durabil și trebuie să includeți prevederile de protecție ale protecția copiilor în toate acordurile de pace pe care le semnați. Trebuie să fiți foarte atenți când vă implicați mai ales în uh, misiunile de formare ale Uniunii Europene pentru Forțele de Securitate, în unele din misiunile acestora, în unul dintre misiuni trebuie să ne folosim de acestea pentru a opri încălcările drepturilor omului care au loc împotriva copiilor și, dacă doriți, vă voi trimite un document cu toate cazurile și situațiile pe care le-am descoperit, 20 la număr. Trebuie să ne implicăm mai mult, nu numai la nivel de colaborare, și mai mult, ca un supliment, trebuie în curând veți merge în insulele Filipine. Haideți să vă trimitem și noi documentele pe care le avem uh, și uh, să vă transmitem niște mesaje pe care să le duceți mai departe în numele nostru. De ce nu faceți asta și cu noi când mergem noi, de pildă, în diverse locuri? Aici cred că noi suntem uh, pe picior de egalitate în ceea ce privește, în ceea ce privește răspunderea eu cred în co-guvernanță și în resurse comune. Toată lumea are o răspundere comună de guvernare a societății și noi cu toții facem parte din acest sistem. Ar trebui să discutăm mai mult și să facem mai mult schimb de informații. Acesta este, deci, o, o rugăminte, fiindcă noi avem uh, resurse strâmtorate și știu că um, și dumneavoastră v-ați luptat foarte mult uh, pe acest front al resurselor, dar vreau să vă spun că sunt foarte îngrijorată, fiindcă acum risc să pierd majoritatea posturilor pe care le am la dispoziție în misiunile de menținere a păcii pe teren, cum ar fi cele din Republica Centrafricană, unde avem, unde avem 17 consilieri de, pentru protecția copilului. Pentru că toată lumea face economii, restructurează, reduce capacitatea uh, din motive de eficiență, e bine, toți au uh, fost re... toate aceste posturi au fost uh, introduse în categoria posturilor, în categoria de uh, drepturile omului și nu au fost și nu mai sunt considerați consilier pentru protecția copiilor. De ce? Pentru că se fac uh, presiuni pentru reducerea, pentru economii, pentru reducerea fondurilor și s-ar putea ca la ONU toate aceste posturi să fie scoase de la buget. Și dacă aceste posturi nu sunt posturi noi și aceste persoane nu se ocupă numai de drepturile omului, ci se ocupă și de consilierea și de protecția copiilor, s-ar putea ca acești consilieri să dispară dintr-o lovitură. Și am discutat și cu statele membre să fim foarte atenți și vorbesc cu planul acum, pentru că dacă se întâmplă acest lume și acest lucru și pierde, pierdem aceste posturi de consilieri pe, pentru protecția copiilor, Uniunea Europeană e prezentă în foarte multe locuri, Somalia, Ciad și așa mai departe, este important să vă gândiți și eu sunt gata să lupt pentru asta, că e nevoie de consilieri uh, pentru protecția copiilor, indiferent din ce fel de fonduri, uh, poate țările să ia bani de la guvern și, sau aș putea să dau și eu bani din fondurile mele, dar, uh, din fondurile noastre, dar trebuie neapărat să se facă uh, efortul pentru a se păstra aceste posturi. E nevoie de că acești consilieri trebuie să fie prezenți acolo unde există un conflict armat, unde există misiuni, trebuie să fie prezenți și de la început, încă de la început, la toate nivelurile. Asta vă rog pe dumneavoastră. Acum o să vă răspund întrebările pe cât de bine pot. Este datoria noastră să avem o dezbatere. Cineva a spus, a vorbit despre aspectul sistemic. Da, este un sistem într-adevăr. Prevenirea conflictelor până la reintegrarea acestor copii și toate acestea este un sistem. Și avem foarte multe actori în acest sistem. Însă, nu reușim să creăm legături puternice care să asigure lina trecere de la o funcție la alta în acest, uh, în acest sistem holistic și trebuie să discutăm despre reintegrare ca o parte, ca o parte componentă. Acum vreau să răspund la prima întrebare. Ce se poate face pentru reintegrare? Eu uh, vreau să um, lucrez la nivel conceptual, conceptual și să cer lecții învățate și bune practici cu statele membre, cu organizații cum sunteți dumneavoastră și să găsim o formulă. Asta, în primul rând. Dar să vă spun ce se întâmplă pe teren. În Republica Centrafricană am reușit cu partenerii noștri de acolo, coordonatorii regio- regionali, UNICEF și grupul de lucru, grupul de menținere a păcii, am reușit să lăsăm la vatră 9500 de copii. Dar am avut bani pentru a reintegra numai jumătate din aceștia. Deci jumătate au fost integrați și pentru cealaltă jumătate nu au fost bani pentru a fi integrați. Iată de ce mulți s-au întors și s-au întors la forțele armate și grupurilor armate, de fapt. Fiindcă numai așa puteau să-și câștige traiul. costă 1600 de dolari pentru a reintegra un copil în societate. Nu avem suficienți bani pentru a integra, iată, jumătate din acești copii, 4000, peste 4500. Praise. Și dacă ne gândim la faptul că nimeni nu dă doi bani despre acest subiect, nimeni nu scrie despre asta în Africa, trebuie să revitalizăm noi subiectul. Vreau să am acest eveniment în octombrie și să uh, îi aduc pe cei uh, de la protecția copilului să vorbim despre asta. Și apoi, când vom avea dezbaterea deschisă și în raportul anual la Consiliul de Securitate, să mergem mai departe. Vreau să facem mult mai mult pe acest subiect. Avem nevoie de această informație. Trebuie să știm despre ce este vorba, cât costă, de ce efort e nevoie și uh, să știm exact cum să ne comportăm. Din punct de vedere conceptual, important este să stăm în linia întâi și să înțelegem despre ce vorbim aici. Înțeleg uh, grija noastră față de atitudinea violentă și față de problemele psihosociale. E nevoie de foarte multe lucruri când discutăm la nivel global. Știți că ar trebui să fiu diplomată, pentru că funcția mea prin asta se definește, dar uh, eu sunt o persoană foarte directă. Și vreau să fiu directă și cu dumneavoastră, fiindcă nu mai avem timp. A trecut timpul uh, să ne învârtim în jurul cozii și să tot amânăm. Am devenit uh, interesată de copii soldați în urmă cu 22 de ani când am, fost în, am trăit în Africa de Sud ca expertă pe dezarmare. Și am fost ocupată cu traficul de arme mici. Am vrut să avem acorduri obligatorii cu planuri de acțiune care să oprească traficul ilicit de arme mici. Și am găsit, acum 22 de ani, am găsit în aceste acțiuni, printre acestor acțiuni, copii soldați. Înainte de toate aceste acțiuni. Și să vă spun, ceva, ca să înțelegeți de ce vorbesc astfel. Eram în biroul meu din Africa de Sud când o femeie britanică, o hostesă pensionată de la British Airways, a venit să mă caute. Singură, fără copii, se hotărâse să trăiască din pensie în Africa de Sud și folosea banii din pensia sa pentru a le ajuta pe fete Uh, din armata din Uganda. Vorbea cu ele, uh, le oferea mașini de cosut. Și fă, făcea tot posibilul pentru a ajuta aceste fete. Această femeie din banii ei de pensie, la peste 60 de ani, a avut inițiativă. A făcut multe lucruri pentru fete și apoi a venit să mă caute spunând, știți, am venit dumneavoastră, știu că aveți studii superioare, ea nici măcar nu terminase liceul. Dumneavoastră, cu studiile universitare, mi-a spus uh, ea atunci, aveți legitimitate. Și vă atrag atenția asupra acestei probleme, fiindcă e o problemă, dar nimeni nu mă bagă în seamă, pentru că sunt o stewardesă pensionată doar. Vă rog frumos, luați dumneavoastră aceste informații, faceți ceva cu ele. Și am spus, nu, nu, nu, veți face dumneavoastră. Și am chemat-o la mine, i-am dat un birou, uh, i-am dat fondurile pentru a scrie un newsletter, o carte, a face tot posibilul. Și a făcut asta în Uganda, preț de un an. A fost uh, minunat și a fost înainte de raport. S-a descurcat extraordinar de bine. După care a făcut cancer și în trei luni de zile s-a dus. Dar a avut bucuria ei de a-și ține cartea în mână și de a avea un newsletter publicat. Și zi de zi, cât a fost uh, uh, spitalizat, am fost la ea și am fost acolo când și-a pierdut viața, m-a ținut de mână și mi-a spus, Virginia, Îți las ție copiii mei și să ai tu grijă de ei. Iar Dumnezeu nu mi-a permis să fac asta, pentru că 20 de ani a trebuit să fac dezarmare și acum am această oportunitate să duc la bun sfârșit promisiunea făcută acestei femei. Și, de fapt, care este morala acestei povești? Că cetățenii sunt cei care pot să facă ceva, prin solidaritate între ei, prin sensibilizare la nivel de indivizi despre răspunderea colectivă. Este singura cale prin care vom reuși să rezolvăm problema. Nu doar uh, reintegrându-i pe copiii soldați, ci vict, uh, vict, pe victimele ale violenței. Noi suntem victime ale violenței zi de zi. În această dimineață am ajuns pe aeroport și tot ce am văzut în jurul meu a fost polițiști cu arme semiautomate. Știți despre ce vorbesc, nu-i așa? Avem nevoie de o societate în care să existe solidaritate, în care să fim conștienți nu doar de uh, tragedii, dar în care să și izbutim. Știu că sună prostesc, dar putem să facem foarte mult pe sensibilizarea publicului și în ceea ce privește comportamentul uman, civilizația și societatea. Eu am o speranță. M-ați întrebat ce poate fi făcut și de ce e nevoie. Vă spun eu acum. E nevoie de abordări regionale eu vă am, pentru că am promis, voi construi programe regionale, apoi programe subregionale și vreau să merg în fiecare subregiune dintr-un stat afectat și să angajez într-o discuție statele de la frontiere, nu doar ca să semneze convenții obligatorii juridice, ci să facă declarații comune cu privire la condițiile uh, pentru copii și uh, să văd care este răspunderea uh, regională față de copii, fiindcă e nevoie de două lucruri. Să recunoaștem faptul că sunt victime. Discutăm acum despre băieți de 18, 22, 24 de ani, dar dacă mergem în regiunile ISIS, Boko Haram și uh, Al-Shabaab, vom vedea imagini tulburătoare. Pentru că sunt folosiți, instrumentalizați acești copii. E vorba de copii care sunt, până la urmă, victime. Astfel trebuie priviți acești copii, chit că și ei victimizează pe alții. Trebuie să oprim această problemă, pentru că avem un mare risc aici. Pentru că dacă abandonăm condițiile cu privire la detenție um, și alte lucruri. Trebuie să fim foarte, foarte prudenți. De ce au nevoie acești copii pentru reintegrare? Cum putem eradica violența? Doar în societate. Societatea este cea care înlătură stigmatul. Deci trebuie să oferim asistență judiciară, trebuie să oferim asistență judiciară în țările de origine. Deci să lucrăm la nivel subregional. UE este o regiune, deci subregional și regional. Și apoi să ne exprimăm într-un limbaj care conferă protecție. Avem nevoie de asta uh, pretutindeni în regiunile în care există conflicte, de la Africa până la America Latină, dar și până la Uniunea Europeană, unde mai sunt probleme și avem nevoie de asistență socială, avem nevoie de sprijin comunitar, dar Până la urmă, important este să ne schimbăm perspectiva, să vedem care este problema cu adevărat. Pentru că nu e vorba doar de o grămadă de copii. Multe dintre țările în care am lucrat eu, majoritatea populației, în multe dintre țările în care am lucrat eu, majoritatea populației era sub 24 de ani. Când discutăm despre Uh, conflicte, vedem că peste 250 de milioane de oameni sunt afectate de copii și jumătate sunt uh, de conflicte, mă scuzați, și uh, sunt mulți copii implicați. Copii în mișcare. Sunt lucruri interconectate între ele. Eu ce încerc să fac la ONU se leagă de ceea ce încercați noastră să faceți. Eu nu cred că avem nevoie de mai multe resurse. Uh, eu cred că avem nevoie de o gândire strategică, de o abordare comună a unei probleme comune. Speranța mea este așadar mare. Cred că există un răspuns, cred că îl găsim în plan regional, trebuie asumat la nivel regional și subregional de părțile implicate. La final doresc să mă refer la prevenție. Prima dată când am, mi-am preluat funcția, am discutat cu secretarul general preț de o oră. El are o viziune. El vrea prevenirea conflictelor uh, care merg central la ONU în următorii cinci ani și ne-a cerut uh, nouă tuturor să adăugăm prevenția în mandatul nostru, ceea ce am și făcut eu. Și astfel, răspundem și la problematica uh, asumării răspunderii. Noi, cei de la ce? da, facem și atribuire și asumarea răspunderii. Listele noastre sunt fundamentale, dar n-ar trebui să uh, fie acolo doar pentru noi. Ar trebui să fie utilizate și de alte departamente și entități, pentru că sunt aceleași conflicte fierbinți uh, tratate și acolo. Trebuie să fie așadar un demers uh, partajat, o uh, îngrijorare partajată. Dar nu e destul. Trebuie să facem și prevenție. Și se pune întrebarea cum facem asta. Uh, ce am făcut eu a fost să schimb structura uh, raportului. Am, adunat, am uh, adăugat aceleași date pe care le avem în, mereu cu privire la marile șase încălcări și vreau să spun că 80% din tot ceea ce am menționat se referă la grupurile armate, doar 20% se referă la guverne, 52 de actori, doar 7 guverne din aceștia. Marea parte se referă la grupuri armate. Și dacă ne uităm la liste, și vedem care sunt părțile numite, că sunt grupuri armate sau guverne, vedem că acolo apar și uh, încălcările și este înfiorător să vezi că până acum uh, cei uh, numiți care practic dublează numărul victimelor în fiecare an, sunt în special grupările teroriste. ISIS și Boko Haram apar la toate cele cinci mari încălcări și cifrele anual se dublează în ceea ce privește copiii ca victime ale acestor acțiuni. Să ne gândim așadar ce putem face. Iar uh, la nivelul guvernelor este foarte important să existe o angajare consolidată. Am discutat cu secretarul general spunând că pentru a putea include prevenția în lista mea, în raport, uh, ca să includ uh, prevenția e ușor, dar ce facem cu cei care fie sunt numiți, fie sunt uh, uh, cu risc de a fi numiți pe listă. Ce facem acolo? Am văzut săptămâna trecută în Yemen ce atacuri au fost înfăptuite cu lipsa accesului asistență umanitară pentru copii. Asta continuă. Raportul meu se termină în decembrie al anului precedent, dar la fiecare trei luni am un uh, raport trimestrial cu ce se întâmplă. Deci se încheie ceva în decembrie și acela este textul cu care mă prezint în anul următor. Deci să nu vă așteptați să întrezăriți încălcări și incidente din anul acesta. Nu, vor apărea la anul, dar cele de anul trecut apar acum. E destul? Bineînțeles că nu. Nu putem să trecem sub tăcere ce se întâmplă. Dar angajarea consolidată despre care credem noi că ar funcționa, ar însemna ca în raportul anual să am o secțiune în care să atrag atenția asupra unui subiect îngrijorător și atunci voi avea marjă de manevră ca să intru în contact direct cu o parte care recurge la infracțiuni grave în acel moment. Și eu cred că asta ar funcționa. Măcar ca să atragem atenția și să sensibilizăm publicul pentru a uh, opri astfel violențele. Sigur că nu vom uh, eradica problema astfel. Celelalte lucruri rămân în raportul meu copiii care au fost victime rămân în raportul meu, dar trebuie să existe și un sistem de alertă timpurie. Să ridicăm niște stegulețe roșii. N-am putut să fac asta până acum, dar acum am introdus această secțiune în raportul meu care îmi permite să uh, manifest grija față de un subiect urgent. Și cred că putem să facem asta împreună. Aștept cu nerăbdare discuția cu SAE Ideea este să cooperăm unii cu alții. Atât. Vă mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc sincer, spune președintele, pentru cuvintele dumneavoastră. Și mulțumesc pentru invitația de a coopera pe această chestiune complexă și dificilă. Ne vom întâlni, reîntâlni la New York. Până atunci, numai bine! Sì, so che domani vede sì, Lambrinidis. Sì, sì, sì, Stavros. Sì. Da. Eh, eh, trabajo muy bien, muy bien. Grazie a hacerlo. Gracias, Gracias. Yes. La pena. Oh, I'm sorry. Thank you. Ah, questo anche. Bene, possiamo iniziare questo secondo scambio di opinione con... Eh, Putem să începem al doilea schimb de opinii. De data aceasta cu domnul Idris Jazairi, raportor special ONU în ceea ce privește impactul negativ al măsurilor uh, unilaterale um, de înfrânare a drepturilor omului. Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți alături de noi. Ați fost numit primul raportor special cu privire la acest uh, subiect la cea de-a 21-a sesiune a Comisiei pentru Drepturile Omului. Ați început activitatea dumneavoastră în 2015 și acum se poartă o dezbatere cu privire la sancțiuni împotriva unui terț stat cu privire la încălcările drepturilor omului și dacă situația s-a îmbunătățit sau înrăutățit. Pe 26 septembrie 2014, Consiliul uh, pentru Drepturile Omului a adoptat o uh, rezoluție pe subiectul de care vă ocupați dumneavoastră. Acolo se subliniază faptul că Aceste acțiuni uh, subminează legea internațională umanitară și bunul mers al relațiilor între, stat, între state. Și astfel se poate ajunge la probleme speciale. Vă dau cuvântul pentru o introducere de 10 minute, după care membrii vor uh, face comentarii. Thank you, Mr. Chairman. It's... Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare onoare pentru mine să mă adresez uh, acestei distinse adunări. Voi face așadar o intervenție introductivă în capacitatea mea de raportor uh, special cu privire la măsurile unilaterale coercitive și impactul negativ uh, al acestora asupra drepturilor omului. Un uh, subiect foarte complex. După cum ați spus, în urmă cu câțiva ani am fost numit uh, raportor special. Noi abordăm o problemă foarte sensibilă din punct de vedere politic. Mă axez pe ce ar trebui să ne îngrijoreze pe noi toți încercând să îi scutim pe oamenii inocenți, nevinovați de impactul negativ uh, luat de anumite state sau anumite grupări de state care fac presiuni pe lângă leadership-ul politic dintr-un alt stat sau dintr-un grup de state. Ideea de bază sau principiul de bază fiind că uh, nu civilii ar trebui să plătească pentru greșelile pe care le-au comis guvernele lor. Este foarte greu să ne dăm seama cât de extinsă este problema, fiindcă nu există un registru centralizat și sugerez că ar trebui să existe așa ceva la nivelul ONU pentru a ști care sunt toate măsurile implementate de state sau grupuri de state ca să influențeze într-un fel sau altul. Situația este oarecum neclară. În urma analizelor făcute, cred că o treime din umanitate trăiește în țări care sunt ținta a ceea ce ONU numește măsuri laterale coercitive. Sau ceea ce noastră la UE numiți măsuri autonome restrictive. Da, este de fapt același lucru. Deci nu este o problemă marginală, ci este una chiar substanțială. Există o, opinii variate, dar la ONU, mm, o minoritate importantă de state practică sancțiuni împotriva altor state. Majoritatea spune că singurele sancțiuni legale sunt cele din practica Consiliului de Securitate în baza Cartei ONU. Minoritatea spune, ei bine, da, așa ar trebui să fie, dar din cauza dreptului de veto de la Consiliu, uneori trebuie să luăm uh, propriile măsuri restrictive autonome și iată care este poziția uh, apartenenței UE. Cunoașteți prea bine problema Există o sumedenie de măsuri unilaterale coercitive care sunt aplicate de un număr mare de state și de fiecare dată în funcție de criterii posibil diferite, că e vorba de uh, îngrijorări de natură de securitate. Și aici, da, e de înțeles. Dacă există o amenințare mm, pentru securitate, apelez la toate măsurile necesare, inclusiv la aceste, acestea din urmă. Uh, sau poate că sunt state îngrijorate de drepturile omului. Aici, de exemplu, mă refer la un grup de state care vrea să acționeze, dar până la urmă să nu uităm că mandatul unic a fost conferit strict ONU. Vă pot da exemplul Rede Congo, unde Uniunea Europeană a dat câteva sancțiuni potrivite împotriva unor grupări. Dacă ne uităm la cazurile individuale, ne putem da seama că da, ar exista justificări pentru aceste măsuri, dar dacă ne uităm concret ce înseamnă asta în plan global, mai apar semne de întrebare. Și atunci facem diferența între cei care cred că toate sancțiunile ar trebui canalizate prin Consiliul de Securitate și cei care cred că pot fi făcute excepții. Nu pot să iau partea cuiva, pentru că unii sunt majoritatea democratică a adunării generale ONU și ceilalți sunt minoritatea puternică ce, de fapt, are ultimul cuvânt de spus. Noi ce încercăm să facem este să îi angajăm pe toți într-o discuție mai ales în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, introduc și pentru ca introducerea anumitor sancțiuni să nu nege respectarea drepturilor omului ale unor persoane și mai mult. Mai ales că ideea inițială a sancțiunilor este de obicei uh, de a îi determina pe cei vizați să respecte tocmai drepturile omului. Noi, de exemplu, încercăm să găsim o soluție la sancțiunile SUA impuse Sudanului. Am uh, reușit să ridicăm acele sancțiuni pas cu pas, în special oferind dovezi concrete partenerilor noștri din SUA că bloca, blocada din Sudan făcea ca drepturile oamenilor să nu mai fie respectate. De fapt, sancțiunile acelea cauzau suferințe mai mari decât uh, însăși acțiunile uh, ilegale ale guvernului asupra populației de acolo. Asta am dovedit noi partenerilor din SUA. Sunt uh, cazuri individuale, și este foarte important să avem o abordare globală. Uh, the EU, I have a, a paid tribute to the fact. În cazul Uniunii Europene trebuie să recunoaștem următorul fapt. În ciuda faptului că există un sentiment de nemulțumire vis-a-vis -vis de ceea ce dumneavoastră denumiți măsuri autonome restrictive. În ciuda faptului că există un sentiment de nemulțumire în principiu față de aceste chestiuni care nu sunt acoperite în cartea Uniunii Europene, e bine, noi totuși recunoaștem, trebuie să recunoaștem că în Uniunea Europeană există măcar o procedură, un fel de procedură pentru revizuirea impactului sancțiunilor la fiecare șase luni sau la fiecare an. Astfel, sancțiunile pot fi adaptate evoluției situației pe teren. După cum spuneam adineauri, în anumite cazuri, sancțiunile se aplică de la ONU timp de 50 de ani, alte ori ele au rămas uh, în vigoare în ciuda schimbării situației din țara vizată, la fel și în Sudan s-a întâmplat. Așadar, noi trebuie să recunoaștem faptul că în Uniunea Europeană există un sistem pentru revizuire și adaptare periodică a sancțiunilor. Există o procedură prin care persoanele care au fost sancționate în mod greșit să facă apel în fața Curții Generale și în fața Curții Europene de Justiție. Totuși, deciziile de a anula Anumite decizii sunt întotdeauna, un, uh, sunt întotdeauna destul de complicate. Există câteva acțiuni de atenuare care au fost întreprinse de Uniunea Europeană. Alte state care impun sancțiuni nu au astfel de măsuri de atenuare. De asemenea, Uniunea Europeană a luat poziție împotriva extinderii extrateritoriale a legislației interne care vizează aplicarea sancțiunilor. Uniunea Europeană a spus că nu va cere aplicarea extrateritorială a propriilor sale sancțiuni, însă în același timp este în dezacord cu celelalte țări care sancționează, așteptându-se totuși să se aplice extrateritorial legislația respectivă. Așadar, din acest punct de vedere, chestiunea este complexă. La ora actuală se recunoaște din ce în ce mai mult că sancțiunile nu ar trebui să se aplice doar în cazul unor amenințări directe la adresa securității sau în cazul unor încălcări majore ale drepturilor omului. Nu ar trebui să, fi fo- să fie folosite în așa fel încât un grup de actori sau un grup de state să obțină avantaje în fața unui uh, alt stat mai slab. Aici îmi încheie intervenția de 10 minute și vă stau la dispoziție pentru alte întrebări, comentarii. Mulțumesc. Membrii care doresc să ia cuvântul, vă rog. Barbara Lochbiller. Mulțumesc foarte mult. Eu nu sunt avocată, așadar nu știu dacă am înțeles tot ceea ce ați spus dumneavoastră. Dumneavoastră ne-ați spus că a fost o poveste de succes situația în care ați reușit să retrageți uh, sancțiunile SUA față de Sudan. Ca un politician care lucrează în, drept, în domeniul drepturilor omului, eu cred că ar fi fost bine să fie ridicate treptat sancțiunile împotriva Sudanului sau, în cazul meu, în 2014, de care m-am avocat eu, în, împotriva Myanmarului. Am constatat că există progrese în ceea ce privește drepturile omului, dar nu ar fi trebuit să ridicăm sancțiunile dintr-o dată, în așa fel încât să putem exercita presiunea asupra guvernului respectiv, pentru ca el să protejeze mai bine drepturile omului. Cum comentați această situație? Sudanul nu mai are sancțiuni impuse asupra sa, dar guvernul Sudanului nu a îmbunătățit în mod semnificativ situația drepturilor omului din țară. ridicarea treptată a sancțiunilor ar fi putut uh, fi un, uh, o pârghie pe care am fi putut-o folosi pentru a îmbunătăți situația. Apoi, de asemenea, există linia directoare ale Uniunii Europene cu privire la măsurile restrictive. Poate că este o întrebare doar pentru dumneavoastră, poate că este cineva în sală și de la SAE care să ne răspundă, dar în acest domeniu aș dori să spun că Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să comunice în mod uh, sistematic cu țara vizată și cu populația sa. Asta se cere, dar cum am putea noi face acest lucru sau cum se face la ora actuală? Cum am, putea, cum am putea contribui noi mai mult ca parlamentari la îmbunătățirea situației? Mulțumesc. Dau cuvântul lui David Kia, șef de unitate de la SEAE. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să spun că este o plăcere pentru noi faptul că azi, mai devreme, ne-am întâlnit uh, pe larg cu raportorul special. Este întotdeauna o oportunitate foarte bună să facem schimb de opinii pe acest segment al politicilor noastre. Aș dori să reiterez poziția Uniunii Europene pe sancțiunile autonome și pe sancțiuni generale. În primul rând, ar trebui să spun că impunerea de sancțiuni este considerată de către noi nu ca un instrument de primă, nu este un instrument de primă linie, ci un instrument complementar pentru a aborda anumite probleme importante, de exemplu amenințări la adresa securității Uniunii, de exemplu contraproliferarea, de asemenea încălcarea dreptului internațional sau încălcarea drepturilor omului. Bineînțeles, în fiecare caz, noi am preferat să trecem prin procedurile ONU. Toate statele membre ale ONU se angajează în procedurile ONU, pe când Domnul, aplicarea sancțiunilor autonome sunt, este mai restrâns. Noi nu considerăm că sancțiunile aplicate de Uniunea Europeană reprezintă o încălcare a dreptului internațional sau drepturilor omului. Uniunea Europeană, alături de ONU, a dezvoltat politica sancțiunilor țintite, ca urmare a învățămintelor trase în urma primului război din Irak. Aici există scutiri pentru scopuri umanitare, asemănătoare sau mai generoase în Europa decât în uh, regimurile de sancțiune uh, corespunzătoare de la ONU. Este vorba de ajutor umanitar, uh, furnizarea de provizii medicale, hrană și așa mai departe. În orice caz, scopul nostru este să ne asigurăm că sancțiunile își îndeplinesc obiectivele și cel puțin nu au obiectiv, nu au efecte adverse Domnul raportor ne-a spus într-adevăr că noi dispunem de acel sistem de revizuire. Acesta cuprinde două elemente. Pe de o parte, persoanele care sunt supuse acelor uh, sancțiuni le pot uh, contesta în instanță. În același timp, analizăm impactul sancțiunilor pe teren. Aici sunt incluse și efectele neintenționate, indirecte. De exemplu, anul trecut, cu, în ceea ce privește sancțiunile din Siria, în urma discuțiilor cu organizațiile umanitare, am constatat că, într-adevăr, sunt anumite dificultăți în ceea ce privește cumpărarea de benzină în Siria. Prin urmare, Consiliul s-a reîntâlnit, s-a mai gândit și a schimbat legislația în așa fel încât organizațiile umanitare să poată cumpăra fără probleme combustibil de la autorități în anumite circunstanțe foarte specifice. În ceea ce privește întrebarea adresată la dinauri, da, este foarte important să comunicăm foarte clar cu privire la politica sancțiunilor. Scopul sancțiunilor este de a încuraja schimbarea politicilor în țările vizate. Noi comunicăm uh, și pe canalele obișnuite în uh, relațiile externe, prin dialogul cu partenerii, cu societatea civilă, cu autoritățile, dar și cu corpurile, cu organismele internaționale. Vă mulțumesc! Doamnă Lochbiller, scuze că iau din nou cuvântul, dar colegul mi-a amintit de un lucru. Știți că în Parlamentul European există o dezbatere în desfășurare încă, Oare trebuie să impunem și noi o listă de tip Magnitsky? Cred că sunteți familiarizat cu acest concept, care cuprinde tot un fel de sancțiuni. De multe ori, colegii de aici uh, au inițiativa de a merge în această direcție către o astfel de listă. De asemenea, ni se, se mai circulă ideea de a urma exemplul SUA. Ce părere aveți cu privire la un acest gen de listă Magnitsky? Și apoi, ce părere aveți vis-a-vis -vis de sancțiunile inteligente? De multe ori discutăm despre astfel de sancțiuni care să vizeze o anumită persoană, să îi se îngheți activele, să nu mai aibă acces la conturi și mai departe. Aveți exemple în care acest gen de măsură a funcționat bine? Mulțumesc! Atenție! În momentul în care e vorba să urmăm exemplul Statelor Unite, pe 16 iunie, Trump, practic, printr-un discurs de asta, a reintrodus toate sancțiunile față de Cuba. Deci nu e întotdeauna cea mai bună idee să facem cum face și SUA. Acestea fiind spuse, domnul Jazairi, într-adevăr, este complicat să atingem un echilibru bun. Pe de-o parte, există dorința de a impune sancțiuni împotriva celor care, practic, calcă în picioare dreptul internațional, dar în același timp, în momentul în care apar sancțiunile respective, dacă sunt multe, multe dintre ele afectează societatea civilă și atunci generează o serie de probleme în ceea ce privește drepturile individuale. Prin urmare, trebuie să ajungem la un echilibru cât mai corect, trebuie să facem de asemenea un efort mare ca să facem diferența între diversele țări și diversele realități situații de pe teren. De aceea aș dori să ne spuneți care este opinia dumneavoastră de la ONU vis-a-vis -vis de aceste chestiuni. Aveți cuvântul. Uh, thank you for these uh, comments. I will take Mulțumesc pentru toate aceste comentarii. Am să mă uh, plec asupra, asupra lor în ordinea în care au fost făcute. Sancțiunile SUA împotriva Sudanului am făcut obiectul unor negocieri lungi și nu din cauza că eu m-am bătut cu pumnii în piept și am spus că unii sunt personajele pozitive, iar alții personajele negative. Nu! Noi am încercat să colaborăm. Cu ajutorul colegului meu am avut un raportor special pentru Sudan care s-a ocupat de politicile pentru drepturile omului din Sudan. Și atunci noi toți, noi doi într-o echipă, am discutat cu autoritățile sudaneze și am insistat pe lângă ele ca să ia minimul necesar de uh, măsuri în așa fel încât să îmbunătățească situația cu SUA. Am discutat cu SUA de asemenea despre progresele înregistrate și acceptate și măsurile acceptate de către Sudan. Am încurajat și contactul direct între cele două țări. Ministrul de externe sudanez a dus la Washington, de exemplu. A fost un proces îndelungat și bine pus la punct care se desfășura prin diplomație. Nimeni nu a discutat foarte mult despre acest subiect la momentul respectiv și dacă încă s-ar desfășura procesul la ora actuală, nu vi l-aș fi menționat, dar acum că procesul s-a desăvârșit, putem vorbi despre el. El nu a fost perfect, desigur. Colegul meu, independentul, eh, expertul independent cu privire la Sudan, mi-a spus că încă are anumite îngrijorări dar era nevoie urgentă să se ia anumite măsuri care să salveze vieți. Tocmai de aceea a fost nevoie de acțiuni imediate. Sunt sigur că dacă ați fi fost conștienți de cât de mult sufereau cele mai vulnerabile persoane din Sudan, v-ați fi dat seama, la fel ca mine, când am fost acolo, pe teren, că elitele o duc bine. O mare parte din elite făceau foarte mulți bani din, uh, de pe piața neagră. În momentul în care există astfel de, un astfel de embargo, foarte multă lume, adică sunt mulți oameni care fac foarte mulți bani, care profită. Mulți dintre oficiali o duceau uh, foarte bine, nu aveam niciun fel de probleme. Dar eu am văzut oameni care făceau coadă la spital ca să fie tratați de cancer și oameni care mureau pentru că lista de așteptare era foarte mare, ca să ocupe un pat. Aparatele electrice care furnizau tratamentul prin radiații se stricaseră, spitalul nu putea obține piesele de, pentru a repara mașinile. Programul era limitat la 8 ore și așa mai departe. Un alt caz pe care l-am constatat, Sudanul importa insulină din Danemarca. O firmă daneză are monopolul asupra producției de insulină, practic. O companie americană a cumpărat capitalul acestei firme din Danemarca și peste noapte Sudanul nu mai putea cumpăra insulină pentru a-și trata bolnavii de diabet. Sudanul a devenit singura țară din lume în care oamenii mureau de diabet. Așadar, trebuiau luate anumite măsuri în mod urgent. Cred că ceea ce ne-a permis să câștigăm este faptul că la Washington și-au dat seama că, practic, costa mai mult să mențină aceste sancțiuni Efectele erau mai grave dacă menținea aceste sancțiuni decât efectele de pe urma acțiunilor întreprinse de guvernul sudanez. Prin urmare, s-au înregistrat progrese. Situația nu a fost perfectă, nu este perfectă, dar am auzit că echipa de tranziție, după finalul mandatului președintelui anterior, consideră că rezultatul a fost satisfăcător și nu au intenția să recidiveze, dar la ora, în zilele noastre nu avem de unde ști. Deci America nu mai dorește să impună sancțiunile respective, dar în zilele noastre nu avem de unde să știm ce se va întâmpla. iar liniile directoare din Europa sunt foarte utile pentru că limitează recurgerea directă la diverse tipuri de sancțiuni. După cum a spus um, distinsa vorbitoare dinaintea mea, cum că nimeni nu consideră că acele sancțiuni sunt un lucru bun. Very blunt instrument and they all... Sunt un instrument obtuz și Bineînțeles, nu taie precis, uh, cu precizie chirurgicală aceste sancțiuni și există întotdeauna consecințe neintenționate, iar cei care suferă cel mai mult sunt cei mai vulnerabili, cei pe care vrem să-i ajutăm prin impunerea sancțiunilor, de fapt. Probabil că aceste orientări ar putea fi incluse într-un cod deontologic al ONU, de la nivelul 2, pentru a reduce sau a compensa efectele nedorite. Da, aceste sancțiuni sunt o îmbunătățire față de cele cu, tot cuprinzătoare. Există și excepții pe motive umanitare, așa cum a spus uh, reprezentantul SEA. Dar atunci când se aplică sancțiuni individuale unei persoane, atunci administrația țării respective poate să fie poate să fie sesizată de Uh, persoana respectivă pentru a începe o procedură împotriva acestor acțiuni. În același timp, dacă avem o situație umanitară, între timp pot să mor de 10 ori. Eu vă sugerez un lucru, o idee pe care am menționat-o deja. Excepțiile umanitare ar putea să fie incluse pentru a putea fi puse în aplicare atunci când intră în aplicare sancțiunea pentru a evita suferința oamenilor, fiindcă uneori avem nevoie de resursele de supraviețuire imediat, fără să fie nevoie de 3-4 luni de așteptare ca să se ia o decizie de, administ- de către administrația locală. Acum, întrebarea privind statul de drept și măsurile individuale. Uniunea Europeană se dă peste cap pentru a împăca statul de drept cu aceste cazuri individuale. Dar nu e ușor deloc. Fiindcă statul de drept înseamnă că nu pedepsești pe cineva înainte să fi săvârșit uh, o greșeală, o crimă. Dar atunci, în acest caz, trebuie să, să se ia măsuri preventive prin blocarea conturilor de pildă, pentru că există suspiciuni că s-ar putea, în ceea ce privește săvârșirea de infracțiuni, de acte de violență. Acolo unde acțiunea este iminentă, se fac aceste lucruri fără probleme, dar în momentul în care apar aceste excepții, dacă se deschide ușa acestor excepții, atunci ușa se poate deschide larg și întrebarea este cât de uh, mari pot deveni aceste excepții, până la urmă se pot folosi pentru a submina statul de drept și pentru a susține decizii autoritare alt, unele țări în anumite regiuni s-ar putea să considere că acesta este un precedent pentru a face asta și ele, dar uh, nu vor fi mânate de aceleași uh, idei ca cele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Lista Magninski. Nu uh, am mandat de a vorbi despre avantaje și dezavantajele sancțiunilor individuale. Eu pot doar să spun dacă există o modalitate de a compensa, elimina efectele negative ale sancțiunilor individuale asupra drepturilor omului. Încerc deci să nu îndepășesc mandatul Există sancțiuni inteligente? Nu cred. Sincer să fiu. Unele sunt uh, mai dăunătoare ca altele în ceea ce este impactul asupra drepturilor omului, dar uneori când uh, trebuie să alegi între două rele, alegi răul mai mic. Și ce a spus uh, reprezentantul Uniunii Europene este că este foarte adevărat că nu se folosesc, nu se recurge la aceste sancțiuni cu bucurie. Iar pentru cei care sunt juriști, poate că vă dați seama, de articolele în ceea ce privește răspunderea sta- statelor. E vorba despre un document adoptat de adunarea generală care definește cazurile în care se pot aplica măsuri eh, de contrabalansare. Iar aceste măsuri restrictive sunt eh, contra măsuri, într-un fel. Iar eh, cei care cunosc legislația, celor care cunosc legislația, vreau să le spun că ar trebui ca acesta să fie cel puțin obiectivul nostru să limităm recurgerea la măsuri coercitive unilaterale um, pentru acele cazuri care reprezintă contramăsuri în conformitate cu aceste, acest proiect de articol pentru ceea ce este răspunderea statelor. La ora actuală se limitează acest lucru la relații bilaterale, dar am putea să lărgim sfera de aplicare și să, să există o poziție de grup a Uniunii Europene pe viitor. În, uh, și sper să vină acele zile frumoase când uh, vom uh, vorbi despre, nu vom mai vorbi despre sancțiuni așa cum sunt ele aplicate astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru prezență și pentru prezentarea dumneavoastră și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Această dezbatere nu se oprește aici, bineînțeles, continuăm. E un subiect complicat, deloc ușor și trebuie să pășim cu mare atenție, dar în egală măsură cu fermitate fiindcă ce dorim noi este să sporim, nu să restricționăm drepturile. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru prezență. O să facem o scurtă pauză, după care mergem mai departe cu următorul grup. Barbara.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

Uh, colleagues, then we continue with our... Stimați colegi, mergem mai departe cu următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu rețeaua pentru drepturile omului și democrație, privind revizuirea la jumătatea perioadei a planului de acțiune a lui privind drepturile omului. Domnul Panzeri are o urgență acum, dar vine în curând. Uniunea Europeană a lansat un plan de a doua generație la jumătatea lui 2015, iar anul anul acesta are loc cu revizuirea de la jumătatea parcursului. Revizuire care se face pe baza unui grup de lucru EIS și în urma unor consultări cu unele state membre și cu societatea civilă. Avem alături de noi experți de la societatea civilă care au ajutat EIS în activitatea sa prin recomandări foarte importante pe baza acestui document de lucru. Și am fost invitați de uh, Serviciul European de Acțiune Externă pentru Consultări. Și trebuie spus că aveți sediul la Bruxelles, dar faceți parte dintr-o rețea globală. Deci pe o rețea de ONG-uri mai mici, mai mari, cu care se ocupă de un singur subiect da, sau pluridisciplinare și cred că este foarte important să vă avem alături de noi și să vă aflăm părerea. Și la subcomisia noastră vom discuta și această evaluare de la jumătatea parcursului. Să vă prezint acum Doamna Kirstin McCord, de la Open Society European Policy Institute și uh, faceți parte și din uh, rețeaua Troica pentru apărătorii drepturilor omului și Catherine Darien de la uh, Miss International European Office. Doamna McCord, dumneavoastră începeți, aveți la dispoziție între 8 și 10 minute. Mulțumesc! Așa cum ați spus, eu vă vorbesc acum numele Human Rights and Democracy Network, o rețea ce cuprinde 50 de organizații pentru drepturile omului, multe dintre ele cu sediul la Bruxelles, dar care au uh, birouri în întreaga lume și organizații partenere în întreaga lume. Vă mulțumesc foarte mult pentru această, acest prilej și vreau să vă spun că pentru noi este extrem de important să facem parte din aceste discuții și schimburi de păreri. Din două motive. În primul rând că ne putem implica la un nivel important în ceea ce privește chestiuni legate de drepturile omului de mare însemnătate și, în al doilea rând, pentru că astfel de întâlniri transmit un mesaj clar și dau un exemplu foarte clar în ceea ce privește rolul dependenței societății civile și modul în care putem să interacționăm cu instituții cu instituțiile, cu instituții oficiale. Acest lucru este foarte important, mai ales când amenințările la adresa societății civile sunt în creștere în întreaga lume. Și pentru a sublinia acest lucru, dați-mi voie să vă spun că organizația Civicus, care monitorizează spațiul societății civile, a ajuns la concluzia că numai 3% din populația lumii locuiește în țări care sunt cu adevărat deschise și că în peste 100 de țări, amenințările la adresa societății civile sunt grave. Acum uh, primim semne de îngrijorare din țări care erau considerate deschise chiar și în Uniunea Europeană și chiar și în Parlamentul European. Deci, încă o dată vreau să vă spun că acesta este motivul pentru care salutăm această discuție și, uh, și această întâlnire a noastră este extrem de importantă. Planul de acțiune pentru drepturile omului reprezintă un instrument important care oferă un cadru clar și cuprinzător și un bun punct de plecare pentru cei care se ocupă de chestiuni legate de drepturile omului, pentru instituțiile europene, statele membre și pentru noi ca societatea civilă, pentru Parlamentul European și alții. Introducerea planului de acțiune recunoaștere mediul complex în care ne desfășurăm activitatea, încălcările răspândite ale drepturilor omului care necesită acțiuni și mai ferme din partea Uniunii Europene. Spațiul în descreștere al societății civile reprezintă unul dintre principalele aspecte, iar planul dorește să creeze parteneriate puternice cu instituții locale, parte, parlamente și mecanisme pentru drepturile omului. Dar ca această ambiție să devină realitate, trebuie să existe un, să existe schimburi eh, regulate în ceea ce privește aplicarea planului de acțiune și trebuie să se identifice acolo unde uh, parteneriatele pot fi utile pentru punerea în aplicare comună. Și așa cum s-a spus, la ora actuală are loc revizuirea de la jumătatea parcursului. Noi, ca societate civilă, suntem foarte îngrijorați în, în ceea ce privește faptul că nu avem informații cu privire la etapa de, etapele de punere în aplicare. Informațiile pe care le avem este că uh, există cooperare strânsă și acțiune comună privind un anumit aspect sau uh, colaborăm în momentul în care, avem în față în momentul în care uh, societatea civilă și-a făcut propria monitorizare la nivel european sau în țările respective și este greu să avem capacitatea de a monitoriza, bineînțeles, toate acțiunile care au loc. Iată de ce vreau să mă aplec asupra două domenii. Uh, spațiul civic, care este punctul de acțiune numărul 10, care se referă la amenințări la adresa societății civile. Ne bucurăm că s-a inclus o secțiune în plan care oglindește provocările de la nivel global. Una dintre principalele greutăți uh, în ceea ce privește această secțiune este că acțiunile sunt uh, foarte mm, vaste, nu există termene, un cadru clar și nu există sisteme de referință foarte clare. Deci este foarte greu în acest domeniu să evaluăm nivelul de aplicare a acțiunile care au fost luate și dacă ne îndreptăm în direcția cea bună sau nu. Înțelegem că spațiul civic reprezintă o temă în uh, multe dintre documentele strategice ale uh, statelor membre, dar noi nu avem acces la aceste documente, însă din informațiile pe care le avem, uh, nu e vorba de uh, atât de multe, nu sunt suficiente aceste strategii, nu, nu se regăsesc în suficiente state membre, precum ar cere realitatea de pe teren. Unul dintre instrumentele pe care le avem de la dispoziție este accesul la declarațiile publice. Deci, în anul 2016, rețeaua noastră a monitorizat toate declarațiile făcute de SEA și de delegații care aveau legătură într-un fel sau altul cu spațiul civic. Și am pus la punct un set de criterii în ceea ce privește orientările uh, pe care le-am uh, elaborat în anul trecut, în ceea ce privește acțiuni bune și rele, au avut loc 89 de declarații în 42 de, care se referau 42 de țări și uh, chiar dacă nu aveam date despre anul anterior, am considerat că este vorba despre o, o creștere. Acum nu știu dacă acest lucru este bun sau rău, depinde cum privești lucrurile. Acum, o treime din uh, declarații s-au concentrat la patru țări. În Rusia au avut loc, uh, pentru Rusia, 12 declarații, uh, Honduras 7, Azerbaijan 6, ceea ce înseamnă că pentru celelalte țări nu avem foarte multe declarații. Apoi am analizat conținutul acestor declarații. 46% era pozitiv, ceea ce înseamnă că se cerau acțiuni specifice și uh, s-au citat standarde internaționale ale drepturilor omului. O treime, după părerea noastră, erau neute și asta pentru că uh, conținea un limbaj uh, vag și 17% le-am considerat negative, pentru că nu se cerea, nu se cereau măsuri, limbajul era vag, iar uneori informațiile, informațiile necesare lipsau sau erau incorrecte. Uh, aceasta este sigur o, o, o manieră de a um, privi uh, spațiul societății civile și în mod ideal ar trebui să se ia măsuri înainte ca situația să ca situația să fie suficient de gravă pentru a se da o declarație publică. Iată de ce am discutat pe modul în care se pot uh, identifica semnalele timpurii de îngrijorare și ne bucurăm că există dis- discuții similare la nivel înalt uh, la Comisia, Comisia noastră și la Parlamentul European. Un alt domeniu care reprezintă un domeniu monitorizat de noi reprezintă nediscriminarea și drepturile LGBTI, mai ales acțiunea numărul 16 din planul de acțiune. Aici există orientări LGBTI care, sunt, care soțesc planul de acțiune și care sunt considerate uh, un instrument foarte important pentru promovarea și promovarea acestor drepturi. Specific. Aici includem pași specifici pentru delegații și ambasade, un punct uh, clar ilustrat în planul de acțiune. Dar uitându-ne acum la implementare, vedem că e lacunară. Um, ne uităm în diferite, la diferite studii care au fost efectuate cu privire la implementarea liniilor directoare LGBTI am primit 55 de răspunsuri la nivel transregional și am constatat că jumătate din organizații uh, Organizația care a răspuns n-au avut contact cu delegația UE. Delegația UE nu luase niciodată legătura cu aceste organizații. Două organizații în două țări diferite au raportat o implementare de plină a normelor. Asta a fost un aspect pozitiv. 24% au considerat că Uniunea Europeană a luat un, o atitudine proactivă față de drepturile LGBTI, dar um, 7% au considerat că a fost o oportunitate ratată. Vrem să spunem că noi credem că planul de acțiune este un instrument foarte important. Trebuie ca să fie un document activ care um, să prindă viață și uh, care să um, poate fi modificat pe parcurs, mai ales pe măsură ce constatăm că spațiul pentru societatea civilă se deteriorează. Trebuie să existe un schimb uh, um, bine țintit cu privire la implementarea în mod regulat Uh, e vorba de tabelul care exista înainte și care, oferea, care era actualizat uh, uh, din timp în timp și apoi să reflectăm amplu la care sunt provocările și ce funcționează. Ce ne-ar conveni nouă este să combinăm o evaluare sistematică cu poate o abordare de tip studiu de caz ca să analizăm lucrurile în profunzimea lor și să vedem care este impact, impactul uh, provocărilor. Vrem să continuăm acest schimb atât la nivel general cât poate și la nivel uh, tematic. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, doamna McCord. Să ascultăm cele două prezentări, doamna Derdarian de la biroul Amnesty și după aceea dăm uh, cuvântul în sală. Mulțumesc tuturor, mulțumesc uh, pentru că sunteți aici la această discuție și pentru că cereți feedback în funcție de experiența noastră. Mai întâi câteva comentarii generale. Uh, Cred că rezonez cu multe dintre mesajele transmise de colega mea. Apoi feedback din uh, partea practică, mai ales în ceea ce privește tortura și uh, militanții pentru drepturile omului. 2012 uh, este anul în care, pentru care considerăm că planul nostru de acțiune este o, o, um, un punct cheie de Uh, interacțiune cu UE, la fel un punct, uh, un element central în interacțiunea noastră cu statele membre cu privire la cum își respectă angajamentele față de drepturile omului. Planul de acțiune identifică acțiunile pentru drepturile omului care necesită angajament, implicarea mai multor acțiuni, actori la nivelul tuturor instituțiilor și statelor membre. Planul de acțiune are potențialul de a aduce la oaltă actori diferiți în moduri neprevăzute în mod obișnuit. Planul de acțiune actual rezolvă multe dintre problemele care nu au fost abordate în 2012 în ceea ce privește durata și varietatea acțiunilor prevăzute atunci. A fost un fel de fenomen de tip pom de Crăciun. Am rezolvat mare parte din aceste probleme și ca rezultat al programului de plan de acțiune pentru 2015 am venit acum cu acest plan mult mai strategic. Până la urmă s-au făcut niște alegeri în ceea ce privește liniile directoare specifice și există puncte tematice diferite, foarte strategice și foarte concentrate, care uh, devin ample în sinea lor. Așa că avem nevoie de planuri de acțiune pentru fiecare puncte, dintre aceste puncte de acțiune și aici apare o lacună. Ca de obicei, este vorba de lacuna de implementare. Cum luăm aceste angajamente să le transpunem în practică? De exemplu, pentru noi ar fi important să știm ce se întâmplă cu angajamentul față de activiștii pentru drepturile omului în țări precum Burundi. Acolo e o situație de criză care evoluează repede în timp. Cum funcționează lucrurile? Pentru fiecare punct din planul de acțiune e nevoie de o strategie reală, inclusiv cu schimb de bune practici, cu plafoane și să anticipăm diferitele scenarii. Acum nu există o strategie pentru fiecare din subpunctele planului de acțiune și este greu pentru noi să spunem cine deține fiecare acțiune și cum e planificată fiecare acțiune în timp. E un document promițător, dar n-a rezolvat uh, problemele cheie în ceea ce privește respectarea statelor membre a angajamentelor asumare, fa, fa, asumate față de drepturile omului. E vorba de o paletă de obligații uh, care rezidă la statele membre, e vorba de asumarea răspunderii. Sunt lucruri care trebuie discutate din nou pentru ca apoi să le includem noi în munca noastră. Nu întotdeauna reușim să evaluăm în mod adecvat cum respectă planul de acțiune UE și statele membre. Nu există o raportare uh, exhaustivă. Deci dăm feedback, dar ne bazăm mai degrabă pe observații empirice. Și cumva e bine pentru că ne bazăm pe ce se întâmplă în practică, dar riscăm cumva să avem o um, acțiune um, de tip anecdotic. Iată, așa arată planul de acțiune. Îmi pare rău, dar uh, glumesc acum spunând că aveam și a cincea rubrică o rubrică plină de acțiunile care s-au concretizat cu adevărat. Este important să existe o monitorizare propice. În ceea ce privește activiștii pentru drepturile omului, în ciuda angajamentelor, găsim aceleași și aceleași neajunsuri, ca și în planul din 2015. Situația în plan global, cum a spus colega mea, se înrăutățește, deci nu e nimic nou nici pentru noi, nici pentru dumneavoastră. În practică, sunt în continuare neajunsuri, mai ales în ceea ce privește planificarea și strategia la nivelul țărilor. E o lacună. Tocmai ce am aflat că doar una din patru strategii pentru drepturile omului din terțele state îi includ și pe activiștii pentru drepturile omului în top 5 preocupări. Deci e o lacună care trebuie acoperită, într-un fel sau altul. Va fi revizuit planul de acțiune despre cum să îi protejăm pe acești activiști și să îi promovăm, despre cum să ne angajăm mai bine cu societatea civilă în acest domeniu și despre cum să legitimizăm anumite probleme pe care le ridică activiștii pentru drepturile omului și să le oferim sprijin total din acest punct de vedere. Acum, cu privire la tortură. A fost o experiență importantă pentru noi, cei care lucrăm cu ONG-urile antitortură. Am oferit uh, input colegilor de la instituții, a fost uh, cuprins în plan, plan este foarte concentrat, dar fiecare problemă pe care am ridicat-o se regăsește în plan și ne mulțumește acest lucru. au existat reuniuni de follow-up uh, regulate cu cei de la SAE, poate nu neapărat ca parte dintr-o strategie pe țară sau în mod uh, super regulat, dar ideea este că ne-am întâlnit și am vorbit despre uh, cum putem oferi input pe problematica torturii. A fost o provocare pentru noi pentru că situația a fost excepțională. Uh, ideea era să mutăm dezbaterea de aici, de la instituțiile europene, în teritoriu, unde lucrurile se petrec cu adevărat. Mai ales că fiind vorba de tortură, aici este un subiect uh, nou pentru noi, și anume sugestia să ghidăm dezbaterea uh, înspre legătura dintre tortură și dispariția forțată. Cum identificăm acest fenomen, cum îl uh, definim pentru că poate să fie un uh, indiciu pentru tortură. Deci foarte interesant pentru un follow-up. Fiind dată această experiență cu activitatea noastră pe tortură, care a fost uh, în general uh, una cu rezultate bune, privim totul ca fiind un exercițiu, dar și un plan. Ne oferă orientare și un punct de pornire, cum spuneați, dar aceste angajamente de bază n-ar trebui să preîntâmpe o eh, acordare a unui răspuns mai amplu, cu o gândire inovatoare. Situația se schimbă rapid. Spațiul pentru societatea civilă se restrânge, activiștii sunt eh, înfrânați, ehm, apar probleme pentru activiști în situații de criză, eh, provocări la nivel multilateral pentru drepturile omului. Planul de acțiune sublinează punctele cheie pentru munca noastră, dar trebuie să fie un document viu care să inspire uh, dezbaterea în continuare, inclusiv aici. Sper că, într-un fel, evaluarea la jumătatea perioadei să ne poată ajuta să identificăm noile provocări, să ridicăm întrebări adiționale. Iată câteva exemple, uitându-mă la angajamentele din planul de acțiune. Mai întâi, întrebarea este cum includem mai bine pe activiști și societatea civilă în uh, strategiile și politicile europene, dincolo de nivelul local. Angajamentul este acum să avem dezbatere la nivel local, dar dincolo de asta, ce putem face pentru activiștii pentru drepturile omului, chiar și la nivelul Bruxelului? Ce fac statele membre și Uniunea Europeană cu legea pentru ONG-uri? Pentru că sunt legi care restricționează ONG-urile. Putem să dăm dovadă de o abordare coerentă la nivel transfrontalier, pentru că tendința se petrece pretutindeni și nu există linii directoare clare despre cum să se răspundă la nivel instituțional și cum să gestionăm problema. Amenințarea față de activiști uh, uh, continuă, cu campanii de denigrare, cu uh, urmărirea acestora, supravegherea lor, interceptări și așa mai departe. Ce se întâmplă cu drepturile minorităților, populațiilor indigene. E și o cauză în acest uh, sens și e interesant să o urmărim ca să vedem care este angajamentul de a apăra pe activiștii pentru respectarea drepturilor omului. planul acesta de acțiune este un bun punct de pornire, da, dar mai sunt multe provocări, multe subiecte de abordat în UE și în statele membre. Trebuie să gândim în termen concret și strategic despre anumite lucruri. Mainstreaming. Cum uh, aducem în atenția opiniei publice situația drepturilor omului? Cum traducem totul în termen de răspuns sistemic, nu răspuns individual? Strategii vizibile, clare din afară. Să poate fi identificată strategia, să poate fi Uh, trasat drumul ei, plafoanele, elaborarea de strategii cu raportare și monitorizare clară. Și ce se întâmplă cu acțiunile de tip buy-in din partea statelor membre? V-am spus că lipsește acea cincea rubrică din tabelul nostru. Ce se întâmplă cu asumarea răspunderii? Considerăm că mediul acesta este din ce în ce mai plin de provocări. Sperăm așadar ca discuția pe planul de acțiune să um, încurajeze o discuție aprofundată la DRA. Pentru ca cei de aici să fie interesați de cum se petrec lucrurile în practică la noi. Noi credem că astfel vom reuși să uh, ținem uh, în centrul preocupărilor noastre situația drepturilor omului cu tot ceea ce facem noi pentru a o remedia. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte. Cred că, într-adevăr, ne puteți ajuta dacă uh, ne oferiți ambele declarații și în scris, ca să le transmitem tuturor uh, eurodeputaților, tuturor grupurilor politice, tuturor celor care urmăresc uh, apariția următorului raport anual. Foarte important, în opinia mea. Și acum deschid dezbaterea. To take the floor? Okay. I, I start with the question. Um, am eu o întrebare. Mr. McCord, you said uh, when you spoke about that only 3% Ați spus că doar 3% din țările din lume sunt țări deschise. Și ați constatat că există un trend, o tendință înspre o mai mare închidere și că sunt semne îngrijorătoare chiar și în Parlamentul European. Dacă ați putea detalia un pic aceste aspecte, v-am fi recunoscători. De asemenea, îi voi da cuvântul domnului Seri de la, e, de la SAE. Cred că Cristin Macar a vorbit, uh, a spus foarte clar că informațiile cu privire la punerea în aplicare a diverselor acțiuni sunt esențiale și Catherine de Darien a subliniat acest lucru. Din câte am înțeles eu, ascultând intervențiile, lipsește o deliberare pe tema respectării angajamentelor în interesul drepturilor omului. Poate că domnul Sherry dorește să ia cuvântul, să spună câteva lucruri uh, generale vis-a-vis -vis de chestiunile acestea. Mulțumesc, doamna Lochbilar, bună ziua tuturor! Da, aș dori și eu să iau cuvântul în așa fel încât să răspund câtorva dintre aspectele menționate. De asemenea, vă pot furniza niște informații mai detaliate cu privire la revizuire, de exemplu, când va fi publicat, când va fi disponibil și așa mai departe. Vă mulțumesc mult pentru această oportunitate. Multe dintre lucrurile spuse de antevorbitorii noștri din, care fac parte din rețeaua pentru democrație sunt chestiuni cu care suntem familiarizați. Noi purtăm un dialog permanent cu dumneavoastră și apreciem faptul că pentru câteva subiecte specifice colaborăm foarte bine. Aici este vorba mai ales de comunicarea în pregătirea planului de acțiune. Tortura este un subiect pe care am colaborat foarte bine. Am încercat să reparăm din neajunsurile planului de acțiune anterior, care era un plan de acțiune bun, dar care a putut fi îmbunătățit în ceea ce privește prioritizarea, punerea în aplicare și mai departe. Apreciez dialogul foarte bun de care dau dovadă ambele părți, Parlamentul, organizațiile din societatea civilă și așa mai departe. De-a lungul anilor am reușit să îmbunătățim considerabil documentele cu care lucrăm și instrumentele cu care lucrăm, printre care se numără inclusiv planul de acțiune. Noul plan de acțiune este într-o mare măsură mai bun decât cel anterior, deci pași buni înainte – Câteva dintre problemele menționate sunt uh, întrebări deschise. Noi continuăm să discutăm chestiunile acestea, continuăm să dezbatem prioritățile, din bineînțeles, toate aceste lucruri nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta. Chestiunea mainstreamingului este un element esențial din planul de acțiune și aici suntem mult mai implicați, dar bineînțeles este nevoie de timp asumarea răspunderii de către toți, uh, toți actorii este menționată în uh, planul de acțiune, dar uneori este dificil de pus în aplicare concret. Cei care apără drepturile omului sunt o prioritate foarte clară, iar acest lucru este spus negru pe alb în planul de acțiune. Toate autoritățile trebuie să își asume răspunderea care le revine și colaborarea cu actorii de pe plan local este esențială. Dar apoi, în ceea ce privește punerea în aplicare, peste tot în lume, evident, aici apar mai multe provocări. Apoi, planificarea la nivel de țară este importantă pentru strategia privind drepturile omului. Dar mai este important să spunem că planul de acțiune, prin definiția sa, este un plan de acțiune care este neutru din punctul de vedere al regiunilor sau țărilor. Deci el acoperă toate chestiunile și nu oferă un răspuns specific sau nu se concentrează în mod specific pe anumite regiuni sau țări. Este o limitare dintr-un punct de vedere, dar, per total, prioritățile generale ale planului de acțiune trebuie să fie coroborate cu măsuri care se iau la nivel regional și local. Un alt element uh, de critică ce a fost menționat și un element care face subiectul multor dezbateri este monitorizarea, evaluarea planului de acțiune. Evaluarea la jumătate de parcurs pe care vă vom prezenta în curând și pe care o veți putea răsfoi în curând este o primă încercare, practic, de a revizui în mod mai substanțial ce s-a făcut în ultimii ani. Noi dorim să evaluăm în ce măsură sau dezvoltat activități, s-au atins obiectivele și ce rămâne de făcut în următorii doi ani și jumătate. Obligația aceasta ne provine de la Consiliu. În concluziile Consiliului, SAE a primit mandatul de a face această evaluare la jumătate de parcurs și noi am și făcut-o. Prin urmă, este un punct de pornire foarte bun ca să aflăm ce s-a făcut și ce mai rămâne de făcut. Înțeleg că nu este totul, este doar un punct de pornire și înțeleg că este nevoie de o monitorizare mai regulată a tot ceea ce se face. Trebuie să discutăm toate aceste lucruri cu Parlamentul, cu societatea civilă, cu organizațiile. Nu vreau să intru în detalii acum, să dau prea multe detalii, să dau tabele, să prezint uh, grafice ca în trecut, că nu este cea mai bună idee deocamdată, dar în orice caz nu trebuie să uităm că e nevoie de actualizări mai regulate. Poate că la fiecare șase luni ar fi o idee bună și să respectăm niște reguli și criterii pe care trebuie să le dezbatem ulterior. Este totuși un prim pas, după cum spuneam, în direcția unei monitorizări mai bune. Iar acum aș dori să vă descriu pe scurt despre ce este vorba în evaluarea la jumătatea perioadei. Este un document de lucru al personalului, iar în jargonul nostru asta înseamnă că este un document pregătit de către SAE și Comisie, mai ales de GDEVCO. Și am cooperat cu toate celelalte departamente din comisie pe care am consultat. Am consult, ne-am consultat și cu statele membre, mai ales pe tema asumării răspunderii și cooperării cu statele membre. Apoi mai sunt și multe activități care provin din activitățile desfășurate în statele membre. Am discutat și cu organizațiile din societatea civilă în diverse etape, atât la nivel tematic cât și per total. Deci am avut mai multe întâlniri și am încercat să includem în raportul nostru informațiile culese în acele întâlniri. Revizuirea aceasta la jumătate perioadei are mai multe capitole, cinci capitole principale, care analizează părțile planului de acțiune și pentru fiecare activitate se face o scurtă evaluare și, un, și o sinteză succint, cât mai succintă pentru aceste activități. În concluzie, raportul nostru de asemenea încearcă să descrie pe ce s-a făcut și să sublinieze domeniile în care e nevoie de mai multe măsuri. Unele dintre prioritățile din planul de acțiune, de asemenea, sunt subliniate în așa fel încât să le abordăm mai bine pe viitor. Raportul are aproximativ 20 și ceva de pagini. Este ușor de citit. Bineînțeles, nu am putut furniza toate răspunsurile la toate întrebările care au survenit azi sau care pot surveni pe viitor. Uneori răspunsul nu este absolut clar sau direct, dar în orice caz furnizăm anumite materiale pentru a lucra mai bine pe viitor. Documentul practic este desăvârșit, nu este publicat încă în mod oficial, dar mai durează câteva zile, poate că săptămâna viitoare îl vom publica. Ne-am uh, consultat în mod formal cu colegii de la Comisia Europeană, am uh, preluat comentariile lor, le-am integrat în text și mai rămâne de finisat acest document pe care îl vom publica peste câteva zile. Sper că vă va plăcea și sper că vom continua dezbaterea cu dumneavoastră și cu societatea civilă pe marginea acestui uh, raport pe temele vizate. Poate că vom putea să ne întâlnim în curând, într-un uh, format uh, adecvat, discutării acestui raport. Orice, oricum, el va fi transmis și statelor membre de îndată ce este disponibil. Apoi, dacă statele membre sunt de acord, concluziile Consiliului din iulie pot uh, repeta importanța acestui uh, document, precum și importanța politicilor noastre în domeniul apărării drepturilor omului. Vă mulțumesc. Uh, Mr. Sherry, I understand that... Mulțumesc, domnule Sherry. Înțeleg că după această întâlnire publică avem o întâlnire a biroului extins la care și domnul președinte va analiza problema aceasta ca să vedem cum putem discuta problemele acestea și raportul respectiv înainte de vacanța de vară la DRA. Ascultându-vă mi-am dat seama că dumneavoastră ați acceptat multe dintre comentariile și criticile ONG-urile. Nu v-am auzit uh, să fi spus că unele dintre aspectele menționate de ONG-uri sunt complet uh, pe lângă, de exemplu, lipsa de raportare adecvată și aștept cu interes și eu să citesc documentul pe care îl prezentați. Noi avem sarcina de a monitoriza raportorile, rapoartele pardon, făcute de SAE. Și fără raportul acesta pe care îl veți prezenta, nu vom putea evalua foarte bine în ce stadiu se află diversele programe. Acum dau din nou cuvântul celor două colegi și apoi încheiem. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această actualizare. Este foarte interesant să aflăm că săptămâna viitoare vom avea ceva nou de citit. În ceea ce privește cele 3% și semnele îngrijorătoare pe care le-am constatat noi, monitorizarea făcută de organizația noastră se concentrează pe 5 criterii diferite. Analizăm țări care sunt complet uh, deschise până la complet închise și întregul spectru dintre aceste două puncte. Câteva din punctele analizate se referă, de exemplu, la dacă oficiali sau membrii Parlamentului fac declarații îngrijorătoare cu privire la societatea civilă, dacă există sufocarele protestelor, dacă acțiunile acestea sunt sistematice sau nu. Iată, sunt câteva dintre elementele preliminare care ne pot uh, îngrijora pe noi. După cum am spus, noi apreciem oportunitatea de a vorbi în acest for și de a avea o dezbatere foarte deschisă cu Comisia DROA în mod regulat. Sunt câteva comisii unde au loc dezbateri pe marginea drepturilor omului, dar societatea civilă lipsește Ținând seama de gravitatea anumitor discuții, aceasta este o mare problemă. De asemenea, sunt câteva organizații care se concentrează pe subminarea rolului societății civile. Acestea au o platformă de acțiune în Parlament și noi, concentrăm că, noi constatăm că există câteva semne de îngrijorare aici. După ce vom citi documentul săptămâna viitoare și concluziile Consiliului care îi vor urma, ne-am dorit foarte mult ca alături de instituții și de Parlament să discutăm mai mult despre diversele metode pe care le-am putea folosi ca să partajăm gestiunea situației, ca să analizăm anumite studii de caz mai aprofundat, ca să abordăm anumite chestiuni tematice mai bine, ca să înțelegem mai bine exact ce efect au politicile și cum putem să le îmbunătățim. Bineînțeles, acest schimb regulat de opinii cu drama, ales pe temele care țin de situația din anumite țări, este esențial. Și după ce vedem documentul săptămâna viitoare, vom reveni cu alte comentarii. Mulțumesc mult pentru faptul că ne-ați dat mai multe informații cu privire la raportul respectiv. Într-adevăr, trebuie să reanalizăm planul din 2012 și noul plan. Multe dintre comentariile pe care le-am făcut noi la momentul respectiv au ajuns într-un fel de șapo, parcă îi se spune, din articolul, din primul articol. Însă planul de acțiune se concentrează pe câteva acțiuni anume. Sunt totuși câteva chestiuni mai transversale care vizează, de exemplu, chestiunile care țin de coerență sau mainstreaming, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor în Uniunea Europeană. Toate chestiunile acestea sunt dificil de evaluat, dar este interesant că multe dintre chestiunile pe care le-am menționat noi au fost uh, incluse în capitolul introductiv, în loc să fie detaliate. Noi am dorit să dezbatem mai mult aceste chestiuni, să vedem care este situația în practică. Aș dori să revin și asupra chestiunii de strategie. Noi salutăm, bineînțeles, continuarea discuțiilor în DROA și oriunde altundeva, în așa fel încât să venim cu strategii concrete pentru toate punctele menționate. Înțeleg că planul de acțiune nu se poate concentra pe anumite țări. În Burundi, de exemplu, am văzut că criza se desfășoară mult prea repede și nu a existat o strategie. Strategia a rămas în urma desfășurării evenimentelor. Poate că am fi putut uh, opri anumite elemente din criza drepturilor omului din Burundi, dar iată, este o lecție pe care trebuie să o învățăm, să gândim mai strategic și să dezvoltăm anumite scenarii. Totul a început cu atacuri asupra mediei și de apărătorilor drepturilor omului și situația s-a înrătățit de acolo până în prezent. Este o lecție pe care trebuie să o învățăm cu toții. Cred că este posibil ca unele dintre aceste puncte de acțiune să se bazeze pe anumite strategii și Amnesty International și apărătorii drepturilor omului din Regatul Unit și din Afganistan au dezvoltat o strategie dedicată anumite țări, Afganistanului în speță, cu acțiuni specifice care ar trebui să fie luate și s-au organizat întâlniri regulate de follow-up ca să analizăm aceste recomandări. De exemplu, este vorba de o sugestie de a avea o linie telefonică permanentă pentru persoanele aflate la risc de nerespectarea drepturilor omului și acest gen de măsuri sunt uh, o idee bună pe termen mai lung. Așteptăm cu interes raportul dumneavoastră și concluziile Consiliului. Noi sperăm că raportul și discuțiile de la toate nivelurile instituțiilor ne vor ajuta să colaborăm mai bine și să convingem statele membre să ia măsuri și să continue dezbaterea cu noi. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc și eu, amândurora, mulțumesc și organizațiilor noastre, precum și celorlalte ONG-uri din rețeaua apărătorilor drepturilor omului. Informațiile de la dumneavoastră sunt foarte utile și depindem foarte mult de ele în momentul în care organizăm dezbaterile noastre. Aici am încheiat această ședință și va avea loc cu șile închise ședința biroului extins.